Ladies and gentlemen, good evening. I'm proposing to start out. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vom începe ședința de astăzi. În primul rând, vreau să spun bun venit um, dragilor noștri invitați, um, colegi de la AFET. Ne aflăm în ultima parte a întâlnirii summitului președinților parlamentelor din Balcanii Occidentali, ședința extraordinară organizată de grupul de lucru de la AFET. Bun venit aici invitațiilor noștri, domnul Gramos Ruci, Denis Giftic, Dragan Kovic, Glauc Coniufca, Ivan Braiovic, Talat Ceaferi și doamna Maia Goicovici, care conduc parlamentele din Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia pe partea Parlamentului European. Vreau să spun bun venit tuturor colegilor pentru care Balcanii Occidentali sunt importanți, în special raportorii permanenți și președinții de delegații pentru țările din Balcanii Occidentali. Această ședință extraordinară are o singură temă importantă. Este vorba de un schimb de opinii între președinții um, adunărilor parlamentare din această regiune și membrii Parlamentului European pe teme legate de regiunea Balcanilor Occidentali. Dacă nu sunt obiecții, putem trece mai departe. Dragi uh, colegi, dragi uh, domn și doamne președinte, în urma întâlnirilor pe care le-ați avut cu președintele Sassoli și liderii grupurilor politice, așteptăm să auzim ideile dumneavoastră în ceea ce privește dimensiunea parlamentară și reformele necesare în vederea aderării. Aș vrea să vă prezint pe scurt uh, membrii grupului nostru de lucru pe tema Balcanilor Occidentale. În primul rând, raportorii și președinții de delegații care lucrează cu țările din regiunea dumneavoastră mulți dintre ei sunt noi în rândul nostru, pentru că 60% din membrii Parlamentului European sunt noi aleși în 2019. Uh, Aceasta ne oferă, bineînțeles, și oportunitatea de a avea o perspectivă nouă, proaspătă asupra chestiunii. Summitul de astăzi este un pas înainte pentru un angajament mai clar, strategic și coordonat pentru agenda de reforme, așa cum a cerut Parlamentul European în rezoluția din 24 octombrie 2019, în vederea deschiderii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Summitul și declarația comună sunt exemple clare ale diplomației parlamentare, într-un moment în care procesul interguvernamental, din păcate, lipsește de avânt. V-aș propune să avem această dezbatere gândindu-ne la viitor între parteneri cu mințile deschise și v-aș ruga să faceți prezentările introductive de doar 5 minute, pentru ca după aceea să trecem la adevărata dezbatere legată de viitorul procesului de extindere. Aș vrea să-i rog pe colegii noștri din Bosnia și Herțegovina să partajeze timpul pe care l-au la dispoziție cu un minut suplimentar pentru fiecare dintre ei, deci 3 minute jumate pentru fiecare uh, Uh, reprezentant și voi fi la fel de strict cu toată lumea, cu raportorii și președinții de delegații care, bineînțeles, vor avea prioritate în această dezbatere. Sper să fiți de acord cu această propunere. Vă mulțumesc și acum am să îi rog pe invitații noștri să facă o scurtă introducere la dezbatere de astăzi pentru a ne prezenta viziunea lor asupra Europei, asupra extinderii și dacă doriți să adresați și întrebări directe parlamentarilor. În primul rând, domnul Gramos Ruci din partea Parlamentului albanez. Vă rog. Uh, Në takimin e parë sigurisht uh, që unë fola për uh, Este a treia reuniune pe care o organizăm La prima reuniune mi-am uh, prezentat uh, viziunea și abordarea în ceea ce privește perspectiva țărilor noastre. În același timp, am vorbit și despre problema deschiderii negocierilor între Albania și Uniunea Europeană. La a doua întâlnire a președinților cu uh, grupurile parlamentare, v-am prezentat care este situația în țara mea în ceea ce privește negocierile și prioritățile pe care Uniunea Europeană le-a fixat pentru Albania. Aceasta este a treia întâlnire și e adevărat că uh, întotdeauna trebuie să începi de undeva, așa că am să o fac și acum. Deci, domnilor și domnilor, dacă unul dintre dumneavoastră veți veni aici la sediul Uniunii Europene, la Parlamentul European. Secretari grupii pune, president grupii, aici mă lartme. Să vă întâlniți cu președinții de grupuri politice și să discutăm cu președinția Uniunii Europene. Aceasta ar fi o veste foarte mare pentru unele țări din Balcanii Occidentali. Alături de mine se află încă cinci colegi, deci am petrecut uh, ore întregi cu președintele Parlamentului European, cu președința grupurilor politice, cu diversi raportori permanenți și șefi de delegații. Și când spuneam că uh, la un moment dat trebuie să începi uh, o dată. Spuneam asta pentru că nu știam când se va mai organiza o astfel de întâlnire cu președintele Parlamentului, cu președinții grupurilor politice. Deci, nu știu dacă s-au organizat alte ședințe de acest fel la nivelul Parlamentului European pentru țările din Balcanii Occidentali. Și este un lucru impresionant pentru noi și în special pentru mine. Cred că e vorba de o abordare nouă. care ne oferă multă speranță nouă celor din Balcanii Occidentali. Este o adevărată încurajare după ce Consiliul nu a dat undă verde pentru uh, negocieri. Și nu e vorba doar de noi, e vorba de cele șase țări, pentru că, bineînțeles, urmărim îndeaproape ce se întâmplă în fiecare țară, în parte. E vorba de șase țări împreună cu trei procese diferite. Uh, două au început deja negocierile, alte două țări nu le-au început și cei din Bosnia-Herzegovina și din Kosovo ei nici măcar nu pot beneficia de pe urma regimului uh, libertății de circulație. Deci, iată, o astfel de întâlnire organizată este un semn foarte pozitiv pentru noi. Trebuie să ținem cont, bineînțeles, și de noile evenimente și de faptul că s-au uh, organizat noi alegeri la nivelul Parlamentului European. cetățenii din Balcanii Occidentali uh, au fost, de fapt, mult mai atenți la ce se întâmpla în cadrul acestor alegeri decât uh, însuși cetățenii europeni. Pentru că rezultatul acestor alegeri a dus la prezența mai multor uh, parlamentari eurosceptici aici la Parlamentul European. Spuneam mai devreme că sunt um, impresionat, impresionat pentru că este pentru prima oară când uh, Comisia pentru Aderare dă o recomandare de deschidere a negocierilor și este pentru a doua oară când uh, Comisia prezintă o obiecție. Și deși aveți un nou Parlament acum, Aproximativ 65% din membrii acestui parlament sunt noi. Suntem impresionați de faptul că uh, parlamentarii s-au pus la oaltă și au considerat că ce s-a întâmplat nu este corect. Aceasta a încurajat uh, politicienii noștri și mă refer aici și la Albania și la colegii mei din Macedonia de Nord, care sunt de aceeași părere și sperăm ca la următorul summit se va corecta ce s-a făcut greșit în trecut și sper ca eurodeputații să uh, poată da undă verde în sfârșit uh, pentru Macedonia de Nord și Albania. Prin urmare, am încredere. Cred că se va întâmpla așa și în încheiere, pentru că mi s-a terminat timpul, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Am să dau cuvântul domnului Denis Zvițici, care este uh, președintele Camerei Reprezentanților din Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Am avut deja ocazia să vin aici uh, în calitate de președinte al Consiliului de Ministri al uh, Bosniei Herzegovina și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această invitație. Am venit uh, eu și colegul meu, care este președinte al um, Camerei Popoarelor, pentru a vorbi despre situația din Bosnia-Herzegovina. pentru a discuta despre situația economică, de securitate și despre viitorul statului nostru, în special din punctul de vedere al integrării europene. Aș vrea să profit de ocazie pentru a-i saluta în special pe colegii noștri de la uh, parlamentele din regiunea pe care unii o numesc uh, Balcanii Occidentali și noi vorbim din ce în ce mai des despre Europa de Sud-Est, pentru că e clar că din punct de vedere istoric uh, facem parte din harta europeană și din istoria Europei. Am uh, fost timp de 5 ani în Consiliul de Ministri în Bosnia-Herzegovina și cred că pot să-mi exprim un punct de vedere pertinent în legătură cu perspectivele pe care le avem și provocările cu care ne confruntăm și eventuala accelerare a procesului de integrare a Bosniei Herțegovina pentru a garanta o stabilitate pe termen lung și o prosperitate economică în regiune. În 2006, 2007 și 2008 uh, au fost niște ani plini de entuziasm, uh, chiar dacă condițiile economice și sociale nu erau foarte prielnice. Cu toate acestea am reușit să menținem stabilitatea am reușit să înregistrăm o creștere economică și să îmbunătățim situația din punct de vedere social, să menținem toleranța uh, multiseculară care până la urmă s-a impus în țara noastră. Diversitatea culturală, care ne este caracteristică și este semn al bogăției noastre culturale, iată ce dorim să aducem aici în Uniunea Europeană și tocmai uh, în relația pe care o avem cu vecinii noștri și respectul reciproc față de toate țările din regiune, respectul față de uh, suveranitatea tuturor acestor țări. Avem doar 3 milioane de locuitori. Anul trecut am avut 2 milioane de turiști, uh, peste 2,3% creștere economică în ultimii 4 ani. Suntem cu adevărat lideri din acest punct de vedere în regiune și printre principalii noștri parteneri uh, comerciali um, se află uh, statele din UE. Stabilitatea regională se poate promova doar prin aderarea la Uniunea Europeană, bineînțeles întărind statul de drept, dezvoltarea economică, democratică și toate celelalte elemente care să ne permită o viață prosperă și pașnică. Dacă nu reușim să facem acest lucru, tinerii vor pleca în continuare în masă și toate lucrurile despre care vorbim astăzi nu vor avea niciun sens. Obiectivul este ca tinerii să rămână acasă și să devină principala sursă de capital pe care să ne bizuim pe viitor. Bosnia-Herzegovina are nevoie pentru aceasta de o consolidare internă și de o integrare în perspectiva europeană pentru o aderare deplină, o integrare rapidă a bosniei herțegovina Pentru că dacă aceasta nu se produce, e clar că se vor pune sub semnul întrebării toate speranțele pe care le-am avut în ultimile decenii. Deci dacă uh, dorim să avem o perspectivă de viitor, trebuie să aderăm. Avem nevoie de o perspectivă pozitivă, un consens real și nu doar la nivelul declarațiilor, în legătură cu aderarea la valorilor europene și o procedură eficace care să ne permită adoptarea rapidă a achiului comunitar și să ajungem din urmă toate statele din regiune. În concluzie, în Bosnia-Herzegovina nu ne dorim să avem doar un parteneriat uh, privilegiat cu UE, nu dorim să facem parte doar din câteva inițiative regionale care să înlocuiască aderarea cu drepturi de plină pentru Bosnia-Herzegovina. Noi ne dorim o aderare 100% la Uniunea Europeană și suntem conștienți de faptul că este o misiune extrem de dificilă, însă tocmai de aceea, dragi prieteni ai Bosniei-Herzegovinei, este important să ținem cont de viitorul țării noastre și al regiunii și chiar al Europei. Și aș face un apel aici pentru că anul acesta, anul 2020, ar trebui să marcheze un an de trecere pentru a trece dincolo de statutul de candidat și pentru a face, ajunge la un consens între toate forțele politice din Bosnia-Herzegovina pentru a menține statul multicultural și a promova dezvoltarea economică și reconcilierea în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Zvizdici! Dau acum cuvântul domnului Dragan Covici. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă adresez dumneavoastră pe lângă cele spuse de domnul Zvistici. Cred că există un consens pentru ca Bosnia-Herzegovina să meargă pe această cale a aderării, pentru că de fapt nu sunt alte alternative. Și ce mi-aș dori să subliniez aici este faptul că timpul pierdut în ultimul an și jumătate a fost uh, marcat de foarte multe provocări a trebuit să soluționăm anumite chestiuni la nivel intern, însă în ultimele două, trei luni de zile s-a deschis o nouă perspectivă la nivelul instituțiilor din Bosnia-Herzegovina. În ultimul timp s-a ajuns la o dinamică nouă, dinamica schimbărilor intense, tocmai pentru a soluționa o serie de obstacole de până acum. E vorba în special de legea electorală, așa cum uh, uh, s-a văzut în sentința uh, CEDO și a Curții Constituționale din Bosnia-Herzegovina. Trebuie adaptată toată legislația noastră în toate aspectele problematice. Noi am hotărât că toate uh, modificările făcute trebuie schimbate pentru a respecta această sentință și în Bosnia-Herzegovina considerăm că până în luna martie vom putea reforma pe deplin această lege electorală. Este o chestiune la care lucrăm de 12 ani la uh, Camera Popoarelor și de asemenea la nivelul președinției pentru ca cele trei popoare să fie corect reprezentate la nivelul instituțional. Și tocmai pentru a depăși neînțelegerile pe care, bineînțeles, dorim să le lăsăm în urmă, cred că nu avem de ales. Trebuie să vedem cum putem face ca instituțiile noastre să implementeze normele legislative europene care se aplică oricărui stat de drept. E clar că trebuie protejate minoritățile naționale, minoritățile etnice, libertatea presei, însă trebuie făcut uh, și tot ce e nevoie pentru stabilitatea economică și socială. Așa cum spunea și colegul meu, așteptăm să obținem statutul de țară candidat, pentru că doar într-o astfel de situație putem spune că în sfârșit uh, suntem uh, pregătiți de decolare. Cred că este o așteptare realistă, aceasta ne va putea permite să finalizăm tot ce este necesar până la summitul de la Zagreb în luna mai, când așteptăm niște declarații în legătură cu perspectiva strategică a Uniunii în domeniul extinderii. Cu ocazia acelui summit ar fi important să avem o perspectivă clară pentru Bosnia-Herzegovina și cu susținerea dumneavoastră putem atinge acest obiectiv, pentru că avem doar două opțiuni, două alternative. Pe de o parte, integrarea și accelerarea uh, acestui proces pe care ne-l dorim pentru a ajunge la aderare și a doua cale este aceea a renunțării. Și sper să putem face destule progrese pentru a primi susținerea dumneavoastră și a avea statutul de țară candidat. Mulțumesc, uh, domnul Glauc Coniufța, uh, președintele adunării parlamentare din Kosovo. Zote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 Aș dori să încep, să încep prin a-i mulțumi domnului Pițula și uh, membrilor Parlamentului European. Ne bucurăm să fim uh, oaspeții uneia dintre instituțiile cele mai prietenoase uh, din Uniunea Europeană în ceea ce privește perspectivele de aderare a statelor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeană. Apreciem organizarea acestei uh, acestui eveniment în Parlamentul European cu participarea uh, președinților parlamentelor uh, din um, statele Balcanilor de vest. Majoritatea statelor din regiune reprezintă mm, republici parlamentare și uh, suntem în centrul evoluțiilor economice și sociale din țara noastră. Adunările parlamentare nu numai că votează asupra legislației care este pe cale să fie apropiată și armonizată cu cea europeană, dar și supraveghem, supraveghează uh, activitatea guvernelor. Implementarea mm, în mod uh, serios și conștiincios a legislației uh, constituie un aspect esențial al uh, integrării europene și al vitezei la care se face aceasta. Uh, cu alte cuvinte, nu putem să ne facem iluzii în ceea ce privește um, progresele în țările noastre dacă Parlamentul nu își face treaba. Din acest punct de vedere, acest tip de evenimente care doresc să de a unimbold cooperării parlamentare sunt esențiale dacă dorim să facem pași înainte în procesul integrării. Ținând cont de etapele integrării, Kosovo este ultima țară pe lista statelor din Balcanii de Vest. Noi suntem în etapa implementării acordului de stabilizare și asociere. Aș dori să adaug că în ultimii ani, din cauza încetinirii proceselor politice, din cauza măsurilor negociate cu instituțiile europene în ceea ce privește acordul de asociere și stabilizare, numai 50-60% dintre măsuri au fost uh, într-adevăr implementate. Pe de altă parte, suntem conștienți de faptul că reformele interne sunt strâns legate de procesele externe. Există o legătură strânsă între acestea două. Adesea încercăm să tragem învățămintele din ceea ce a uh, trăit uh, vecinul nostru, Macedonia de Nord. Ei au avut nevoie de 14 ani pentru acest uh, proces, pentru a parcurge practic o singură etapă, și anume deschiderea negocierilor. Tocmai de aceea viitorul uh, guvern este pregătit astfel încât dimensiunea factorilor externi, uh, bunele relații de vecinătate să fie uh, garantate astfel încât să putem să ne îndreptăm cu cea mai mare viteză înspre parcurgerea etapelor necesare și respectarea criteriilor uh, necesare. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați organizat această reuniune și poate voi mai putea da detalii după aceea. Vă mulțumim foarte mult! Gospodine Ivan Abraiovice, prețenica Parlamentului. Are cuvântul acum domnul Ivan Brajovic, președintele Parlamentului din Muntenegru. Prije svega, da izrazim zadovoljstvo što imam priliku da razgovaram sa poslanicima Europskog parlamenta i da- Mulțumesc, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la această ă, discuție cu deputații europeni. Este o adevărată ă, plăcere. Am constatat că și cei care ă, sunt de mult în Parlamentul European mi-au deci și ei mi-au uh, confirmat că este pentru prima dată când are loc o astfel de invitație din partea președintelui Parlamentului. Poate că dacă s-ar fi întâmplat mai devreme, uh, lucrurile ar fi stat altfel astăzi. Oricum, vă mulțumim foarte mult pentru această reuniune la nivel înalt și vă mulțumesc foarte mult pentru dezacordul uh, exprimat de Parlamentul European față de frânele la adresa procesului de extindere. Și în momentele regretabile eu încerc să caut uh, aspectele pozitive, chiar dacă unele state au decis să nu uh, permită deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și Albania, trebuie spus că acest lucru a făcut ca regiunea noastră, Balcanii de Vest, să se regăsească în atenția opiniei publice. Iată și uh, acest uh, summit a, uh, a urmat uh, după aceste evenimente. Le mulțumesc uh, și celor care au participat la summitul uh, de la Podgorița și vă mulțumesc tuturor pentru interesul pe care l-ați arătat uh, pentru uh, țara noastră și uh, procesul de aderare. nu numai par, uh, parlamentele, ci și, sau președinții parlamentelor, cât și comisiile parlamentare uh, trebuie să coopereze. Și iată, încă o ocazie ideală de a um, promova colaborarea cu um, Balcanii de Vest. Am primit data de 5 februarie pentru noua metodologie. Ieri, la Bruxelles, ne-am întâlnit cu comisarul pentru extindere. Ni s-a confirmat că Muntenegru și Serbia au făcut progrese în negocieri lucrurile vor fi mai eficiente, mai transparente, însă în, în viitor, însă va fi la fel situația pentru statele care încă nu au lansat negocierile? Ceea ce le urez vecinilor noștri um, și mă bucur să văd că um, vecinii noștri, Slovenia și Croația, ne vin în ajutor. Mi se pare important să putem să ne definim foarte clar fiecare mm, rol și, um, și procesele de reformă necesare. Sarcina noastră comună este să restabilim în rândul cetățenilor încrederea în Uniunea Europeană. Înțeleg că cetățenii um, se confruntă cu probleme și asta înseamnă că trebuie reformate și Uniunea Europeană, dar asta nu exclude cu nimic um, extinderea, consolidarea Uniunii Europene și uh, extinderea ei nu se contrazic, merg mână în mână. Avem nevoie de claritate și vizibilitate pentru procesul de extindere. Poate că poziția noastră este diferită de celelalte uh, state, poate pentru că noi suntem am făcut cele mai mari progrese în acest uh, proces, însă negociem de 8 ani. Eu fac parte dintre cei care consideră că călătoria este la fel de importantă ca destinația, cu condiția ca drumul totuși să nu fie prea lung. Când se vorbește despre 2025, ar fi perspectiva cea mai apropiată pe care ne-ați dat-o pentru aderare, poate mai târziu pentru Serbia, dar când ne gândim la asta, gândiți-vă care ar putea fi data pentru Albania, Macedonia de Nord sau chiar pentru Bosnia și Herțegovina. Cred că cu toții suntem conștienți de cât de important este să se accelereze acest proces. Criza, perioada de incertitudine și de probleme trebuie să ne facă să continuăm pe această cale cu hotărâre, fără a modifica uh, elementele principale ale acestui uh, proiect, deoarece Uniunea Europeană este cel mai important proiect uh, după al doilea uh, război mondial. În uh, ultimii 20 de ani, și, ultimii 20 de ani și au fost foarte importanți pentru că populația Uniunii Europene s-a dublat. Noi vom face tot ce vom putea pentru a face parte din Uniunea Europeană. Uh, Uh, însă dorim să facem asta pe baza meritelor individuale. Dorim ca fiecare să fie judecat în baza meritelor sale. Și uh, este, bineînțeles, importantă cooperarea um, um, și este important ca efectele să se simtă imediat. Parlamentul din Muntenegru uh, lucrează la asta din greu, își consolidează uh, competențele de control asupra forței executive. Am avut 60% de dosare suplimentare din, a, din această categorie anul trecut. Cooperăm și cu societatea civilă și ne-ar interesa să avem informații și din um, experiențele noastre în acest sens. Organizăm și o serie întreagă de conferințe. Uh, și uh, cred că avem uh, deja exemple foarte bune de cooperare parlamentară regională. Încă o dată, vă mulțumesc! Dumneavoastră, care sunteți copreședinți, coraportori, cred că fiecare dintre noastre puteți juca un rol în statul membru respectiv. Vă rog să sprijiniți proiectul nostru comun de o Europa unită. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Talat Xaferi. Pozdrav do site raporteri za našu zemlji, za copredsedavačite koji što ne sleda. Mulțumesc. Aș dori să le urez bun venit tuturor raportorilor, tuturor uh, copreședinților. Avem o oportunitate de a ne vedea, de a discuta subiecte cât se poate de importante pentru atingerea obiectivului nostru comun de a deveni membri cu drepturi de pline în Uniunea Europeană. am parcurs o cale lungă și grea de la semnarea acordului de asociere și stabilizare. După semnarea acestuia, ne-am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Apoi, un an mai târziu, am primit statutul de țară candidată. În 2009, la patru ani după ce am primit uh, statutul de țară candidată, am primit prima recomandare pozitivă din partea Comisiei Europene pentru lansarea uh, negocierilor de aderare. Deodată, uh, cu această hotărâre, a venit și liberalizarea vizelor. De atunci, până anul trecut, am avut 10 rapoarte pozitive, 10 recomandări pozitive din partea uh, Comisiei Europene pentru începerea uh, negocierilor de aderare. Și în urma acestora, așteptările noastre au crescut. Pentru că am ținut cont de rapoartele instituțiilor europene în ceea ce privește progresele pe care le-am uh, atins în iunie a fost o recomandare clară, iar apoi în octombrie am avut dezamăgirea prin faptul că nu a fost adoptată decizia de începere a negocierilor. Însă, noi vom continua pe calea noastră europeană. Rezoluția adoptată de Parlamentul European anul trecut, în care Parlamentul își exprimă sprijinul pentru uh, statele din această regiune, este luminița de la capătul tunelului și sper că de data aceasta, cu adoptarea noii metodologii pentru extindere, să ă, se stabilească și o dată de ă, începere a negocierilor cu Macedonia de Nord și Albania decizia dezamăgitoare din octombrie anul trecut a fost folosită de, liderii, de lideri politici ca bază pentru a declanșa alegeri anticipate. Știți că vom avea alegeri anticipate pe 12 aprilie. Cetățenii, credem noi, la aceste alegeri ne vor da din nou sprijin pentru a continua pe calea europeană. Sperăm că alegerile vor fi organizate conform planului nu există niciun motiv pentru ca lucrurile să se întâmple altfel. Toate alegerile începând cu 2016 au fost organizate de un uh, guvern care avea ca singur, singur rol să organizeze alegeri uh, um, juste și uh, corecte. Pe 3 ianuarie a fost numit un, astfel, un nou astfel de guvern interimar vom, și după hotărârea Parlamentului în acest sens, va începe și campania electorală. Avem și procesul uh, Jean Monnet, procesul de la Berlin. Sperăm că noua strategie pentru dezvoltarea Uniunii Europene pentru următoarea perioadă ne va permite să fim implicați în mod activ și că vom putea să ne prezentăm viziunea cu privire la un viitor european comun. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Ković, predsjednicu Naționalne Skupštine Srbije de uzmeri. Mulțumim foarte mult. Urmează la cuvânt doamna Maia Goicovici, președintele adunării naționale din Serbia. Mulțumesc, domnule Pițula. Mulțumesc și colegilor care sunt uh, aici alături de mine și reprezintă parlamentele din Balcanii Occidentali și care au intervenit înaintea mea. Cu toții au încercat să prezintă situația din uh, aceste state care se străduiesc ca într-o zi să devină membru cu drepturi de pline a Uniunii Europene spuneți să mă încadrez uh, într-un uh, număr limitat de minute, nu știu dacă chiar se poate. Acum, cu toții cei de față sunteți probabil raportori ai Parlamentului European, care sunteți uh, însărcinați cu situația din țările noastre și cunoașteți cu siguranță situația politică prin urmare, nu cred că este oportun să vă prezint eu, pentru că suntem în cadrul grupului de lucru pentru Balcanii de Vest. Dacă ar fi să vă prezint ce se întâmplă, aș crea impresia că noi, țară candidată la aderare, suntem de fapt o mare necunoscută, ceea ce nu e cazul. Vă mulțumesc așadar pentru această ocazie pe care ne oferiți de a vorbi deschis despre politica de extindere a Uniunii Europene în spațiul de sud-est al Europei sau în Balcanii de Vest, cum îi se mai spune. Sunt foarte mândră că reprezint o, un stat care se găsește în această parte a continentului european. Un lucru însă care este neplăcut, cred, este că ne-am uh, întâlnit aici pentru prima dată ca să discutăm cu dumneavoastră, deputați europeni, ca să știm dacă Serbia are vreo șansă să devină vreodată membra Uniunii Europene sau nu. Eu sunt deja la al doilea mandat. Este a doua oară când dețin această funcție și, din păcate, este doar prima dată când uh, Mă aflu aici pentru a discuta despre acest obiectiv și proces care sunt esențiale. Cu toții vrem să luăm o decizie, o decizie care să reprezinte interesul întregului continent. Ați uh, dat o declarație prin care ne-ați susținut, lucru important pentru că după ce am auzit care este decizia Consiliului să nu se deschidă negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, noi, sincer, am uh, fost uh, foarte dezamăgiți. Ni s-a părut că această decizie este cel mai prost mesaj transmis cetățenilor din această regiune. Sper, sincer, să nu fie vorba de un precedent. Uniunea Europeană a dorit, dintotdeauna, cred, să trateze cu seriozitate aceste chestiuni. Și cred eu, Uniunea Europeană nu a pornit uh, cu gândul că nu va deschide negocierile. Cu toții suntem politicieni și poate de cursă lungă și știm că există dileme. Dar vreau să ne spuneți ce putem face astfel încât să ajutăm Uniunea Europeană să ia o decizie pozitivă, să scape de această frică, această temere pe care o are la adresa popoarelor din Balcanii de vest, care poate sperie, pe care poate îi percepe ca o amenințare. Deci, ce putem face pentru a accelera procedura, mai ales dacă se constată că am îndeplinit condițiile necesare, așa cum e cazul nostru, de pildă? Puteți să ne explicați care ar fi acest scenariu sumbru care credeți că s-ar putea întâmpla dacă am uh, accelera procesul? Am primit astăzi deja o formă de sprijin din partea Parlamentului European și sperăm ca acesta să nu se reducă la schimbul și la dialogul pe care le-am purtat astăzi, pentru că noi vrem să fim parteneri veritabili în acest proces. Vă rog să ne spuneți în ce fel putem noi să venim în întâmpinarea Uniunii Europene pentru a depăși această dilemă pe care se pare că o aveți, dilemă cu privire la extinderea Uniunii Europene, dacă ar trebui să primiți în rândul vostru încă un stat membru sau dacă Uniunea, din potrivă, ar trebui să se declare mulțumită cu dimensiunea pe care o are în prezent. Suntem încântați că putem să participăm la acest proces de cooperare parlamentară. Ne îndeplinim toate obligațiile ce ne revin ne armonizăm legislația cu achiul comunitar și avem o cooperare foarte bună cu Parlamentul European. Aș dori ca adunarea națională din Serbia și statul nostru însă să nu coopereze cu Parlamentul European doar atunci când voi uh, detectați o problemă sau alta în Serbia. Aș vrea să avem o cooperare permanentă. Mulțumesc, doamnă Goicovici, mulțumim tuturor președinților pentru remarcile introductive. Acum este rândul eurodeputaților. Așa cum am anunțat, am să dau cuvântul raportorilor și președinților de delegație. Iau în ordine alfabetică. Vă rog să vă limitați la 3 minute, maxim, în măsura în care e posibil. Pentru că vreau ca um, cât mai mulți colegi să poată să participe la discuție. Isabel Santos, raportor permanent pentru Albania. Mulțumesc, domnule președinte. Diferentes parlamentos dos Balcãs Ocidentais. Aș dori să urez bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor din Europa de Sud-Est, în Balcanii de Vest. Iată, deci, că popoarele Europei pot să se angajeze împreună. Vrem să subliniem că acest angajament a fost consfințit de noi prin rezoluția pe care am adoptat-o urmă cu câteva luni și care a fost menționată. Parlamentul European și-a exprimat vocea cu privire la procesul de aderare și puteți avea încredere în angajamentul nostru. Colegii cu care am mai vorbit eu în Parlament, toți cei care au susținut această rezoluție, sunt conștienți de pactul pe care ni l-am asumat cu țările din Balcanii de Vest. Ați spus că este prima întâlnire, eu sper să fie prima dintr-o serie de mai multe întâlniri și sper să putem avea contacte permanente cooperare permanentă și un dialog uh, neîntrerupt pentru a facilita procesul de aderare pentru toate țările vizate, deoarece uh, reformele trebuie să fie realizate în toate aceste țări, iar parlamentele au un rol crucial în realizarea reformelor. Depinde de dumneavoastră să jucați acest rol pe parcursul procesului. Singurul lucru pe care vi-l solicit este următorul. Să nu uitați că de la Consiliu, de fapt, o singură voce a fost împotrivă, iar uh, dumneavoastră, cei din Balcanii de Vest, nu trebuie să vă lăsați descurajați. Continuați cu reformele pe care le-ați început, pentru că reformele nu sunt importante doar pentru că ele condiționează aderarea la Uniunea Europeană, ci ele sunt importante pentru uh, o viață mai bună a cetățenilor dumneavoastră. De aceea, nu diluați reformele. Vă încurajez călduros să continuați în același ritm și, așa cum am spus, puteți să vă bazați pe sprijinul nostru, pe angajamentul nostru, pentru că dorim ca acest proces să meargă până la capăt. Avem de înfruntat multă birocrație, Procedura va trebui să fie revizuită și cred că trebuie să o regândim, însă asta nu ar trebui în niciun fel să vă oprească, să nu vă devieze de la calea pe care ați pornit. Să nu renunțați la angajamentul pe care ni l-am asumat împreună și vă promit că o să vă sprijin până la capăt. Mulțumesc, Isabel. Urmează domnul Manolis Kefalogianis, președintele delegației cu Albania. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția adoptată recent de Parlament cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord arată dezamăgirea profundă pe care o resimțim în urma deciziei de a nu deschide negocierile cu aceste țări. Albania a primit statutul de candidat în iunie 2014 și de atunci a făcut progrese semnificative apropiindu-se de uh, obiectivele conținute de cele patru priorități cheie ce condiționează deschiderea negocierilor. Pe de altă parte, guvernul albanez mai are de rezolvat câteva probleme curente. Eu, unul, rămân un optimist și consider că vom găsi un consens în Uniunea Europeană și vom deschide negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord în lunile următoare. Subliniez că se impune să refacem Uniunea, unitatea Uniunii Europene cu privire la extindere. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Viola von Cramon Taubadel, raportor permanent pentru Kosovo. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Sunt de-a dreptul impresionată. Aveți în comun o mare dezamăgire. Și asta vis-a-vis -vis de angajamentul pe care vi l-ați îndeplinit – criteriile tehnice pe care majoritatea dintre dumneavoastră le-ați îndeplinit. Cele tehnice pentru liberalizarea vizelor în Kosovo sau chiar pentru deschiderea negocierilor de aderare. Și deci pot să înțeleg că atmosfera, climatul de acasă, de la dumneavoastră, nu este una foarte pozitivă. Totuși, Apreciez foarte mult uh, cooperarea la care sunteți uh, dispuși. Apreciez faptul că ați venit aici pentru a colabora cu noi într-un spirit uh, constructiv. E un lucru pe care cu toții îl salutăm. Așa cum au spus antevorbitorii, firește, vă puteți baza pe noi, eurodeputați, pentru că v-am sprijinit, întotdeauna am susținut acest proces de extindere. Aș spune că majoritatea eurodeputaților au fost pentru și am uh, dat uh, mai multe rezoluții prin care am spus că suntem pentru. Doamna Goicoviciu a întrebat ce puteți face. Unii au menționat alegerile care urmează. La unii dintre voi, alegerile tocmai s-au încheiat și urmează formarea unui guvern. Ar fi bine să existe un mediu stabil pentru că, așa cum a spus Izabel, reformele interne trebuie să continue în toate sectoarele pentru ca cetățenii voștri să primească tot ceea ce se așteaptă să primească de la guvernul lor. Calitatea vieții, sănătate și toate celelalte. Iar astea nu trebuie să vină ca o presiune din partea noastră, ci de la voi înși vă. Trebuie să aveți o motivație internă de a vă dezvolta țara. Deci, asta ar fi funcția. Noi dăm bani, dăm instrumente, iar dumneavoastră implementați tot ce e necesar, astfel încât cetățenii voștri să trăiască mai bine decât până acum. În ce privește pluralismul multipartinic, uitându-mă la Serbia, ar fi un semnal foarte important ca opoziția de acolo să poată să participe și ea. Cadrul politic să nu fie atât de rigid precum este acum. Deci, asta e părerea mea. Dacă continuați cu reformele interne și acceptați un sistem pluripartinic dacă asigurați drepturile fundamentale pentru toți candidații care vor să participe la alegeri, noi, aici în Uniunea Europeană, având și vizita înaltului reprezentant în curând, joi și vineri, noi vom ști sigur că ați făcut un mare pas înainte. Mulțumesc foarte mult, colegul Vladimir Bilcic este președintele sau copreședinte delegației cu Muntenegru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și celorlalți uh, președinți. Ocazia este unică. Sper că acest uh, eveniment, această ocazie să nu rămână singulară. Vrem un dialog regulat cât mai des, aici, în uh, inima instituțiilor europene și în regiune, în Balcani. Îmi uh, doresc așadar un dialog mai intens. Ați uh, menționat mai multe teme, anume ca instituțiile să fie mai prietenoase cu procesul de deschidere. Cred că e nevoie, de fapt, de mai mulți prieteni au existat destule disensiuni în uh, Uniunea Europeană. Summitul care urmează este unul simbolic, va transmite un mesaj puternic și celorlalte instituții, Consiliului în special și statelor membre, dar și Comisiei. Deci este important nu doar să ne întâlnim aici, ci și să comunicăm în legătură cu conținutul discuțiilor de aici și să dăm un mesaj clar care trebuie să fie auzit de toată lumea din regiunea Balcanilor de Vest. De fapt, trebuie să recâștigăm încrederea în procesul de extindere și încrederea voastră în promisiunile noastre. Nu ne mai putem permite să șovăim așa cum am văzut că s-a întâmplat în octombrie anul trecut. Eu sper să putem deschide negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord cât mai curând. Ar fi minunat dacă s-ar putea întâmpla în martie anul acesta. Ar fi un mesaj extrem de important pentru întreaga regiune, pentru că va fi un an electoral marcant pentru regiune. Vor fi alegeri în toamnă, vor fi alegeri în Macedonia de Nord și, bineînțeles, în Serbia. Colega mea, Viola, deja a subliniat cât de importante sunt alegerile și uh, ele pot să aducă o perspectivă europeană. Vreau să subliniez un lucru. Libertatea de exprimare, rolul pe care îl are mass media în construirea unei democrații vii. Avem nevoie de parteneri activi, implicați și de o media la fel de implicată. În urmă cu doi ani, în țara mea a fost uh, asasinat un jurnalist de investigație și știu ce spun. Așadar, procesul de extindere este unul foarte important. Sper să putem să vă întâmpinăm curând ca parteneri într-un uh, proces uh, mult mai aprofundat, de parteneriat mai aprofundat aici în Uniunea Europeană și sper să colaborăm cât mai bine împreună. Mulțumim, domnule Bilcic. Are cuvântul acum raportorul permanent pentru Macedonia de Nord, domnul Ilhan Kiuciuc. Mulțumesc, domnule Pițula. Doamnelor și domnilor, bun venit în Parlamentul European. Eu nu văd aici două tabere. Procesul de extindere este complicat, dar eu vreau să vin cu o abordare constructivă. Obiectivul nostru al tuturor, scopul, este să avem o extindere tangibilă, deschisă și orientată către rezultate. Dacă mă uit la ultimul eurobarometru, vedem că 67% dintre austrieci refuză extinderea, 64% din germani și 63% din francezi nu doresc o extindere a Uniunii Europene. Asta înseamnă că avem multă muncă de făcut pentru a schimba percepția acestor societăți. Iar asta va fi o sarcină grea pentru noi toți. Până la summitul de la Zagreb, și poate chiar mai devreme, va trebui să găsim uh, modalități pentru a încuraja elitele politice din aceste țări ca să iau decizie corectă. Să nu uităm ce s-a întâmplat în octombrie anul trecut. Spun asta nu doar pentru a tot reveni la acel moment, ci pentru a trage învățăminte. După mine, învățămintele sunt următoarele. Uniunea Europeană nu poate să mai uh, continue cu această politică a promisiunilor deșarte și să îi țină pe cei din Balcanii de Vest undeva uh, la o parte. Dacă ar fi să citesc pe ambasadorul care este chiar în spatele meu, cu toții știm că Uniunea Europeană este bolnavă, dar este și corectă. În 2019, Uniunea Europeană nu a fost suficient de corectă cu Balcanii de vest. Vrem mai multă corectitudine în 2020. Da, ne dorim o comisie geopolitică, așa cum a spus Ursula von der Leyen pe bună dreptate la Zagreb. Dacă vrem însă o astfel de comisie geopolitică, bine, ea trebuie să coopereze cu um, țările din regiune. Eu unul sunt optimist Văd anul 2020 ca o mare oportunitate, dar trebuie să am și o doză de realism. Ambele tabere, ambele părți trebuie să facă încă multe. Da, trebuie să faceți reformele, să lucrați pentru binele societății, dar și noi, instituțiile europene, trebuie să ne păstrăm promisiunile, pentru că dacă promitem ceva, trebuie să și facem. Mulțumesc, domnule Chiuciuc. Mă bucur că domnul Paul Orangel este aici, este raportor permanent pentru Bosnia-Herzegovina. Vă mulțumim că ați venit. Trei minute maxim. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să-mi cer scuze din partea invitațiilor în special, pentru că am fost uh, răpit de președintele grupului meu. Așa că în ultima oră a trebuit să uh, fiu în altă parte și n-am ajuns aici la timp. Oricum, mă ocupam tocmai de pregătirea conferinței pentru viitorul Europei și sperăm să putem implica toate țările din Balcani cu această ocazie. Cred că am uh, avea o perspectivă foarte bună dacă am începe lucrând împreună, gândindu-ne la viitorul Europei, pentru că nu putem gândi acest viitor fără să ținem cont de Balcani. Fără zona Balcanilor, Europa nu are un viitor. Aceasta este prima mea declarație. Mai ales pentru Bosnia-Herzegovina. Cred că avem o responsabilitate enormă, noi, Uniunea Europeană, să-i ajutăm și să cooperăm fără niciun fel de atitudine paternalistă, noi, toți, toți cei implicați, instituții, societate civilă, pol partide politice, să facem toate eforturile pentru a îndeplini criteriile necesare și standardele necesare, astfel încât să ajungem într-o primă fază la statutul de țară candidat pentru Bosnia-Herzegovina. Va fi foarte important și Parlamentul European ca și instituție cred că ar trebui să lupte pentru aceasta, pentru a-i ajuta pe prietenii noștri bosniaci, pentru că sunt uh, anumite rezultate pe care trebuie să le obținem, se pot face progrese în aceste domenii și cred că este absolut fezabil. Cred că toți cei din Bosnia-Herzegovina, din toate comunitățile, cred că merită aceste eforturi, atât la nivelul uh, politicienilor naționali, cât și europeni, pentru a avea această perspectivă de viitor de prosperitate și uh, stabilizarea instituțiilor democratice pe viitor. Sunt, spun eu, optimist și pozitiv în același timp. Și acest uh, episod al uh, Albaniei și Macedoniei de Nord a fost uh, un moment uh, în care am atras atenția că trebuie să avem o privire pozitivă de asamblu asupra Balcanilor și acesta este angajamentul pe care mi-l iau și eu. Mulțumesc foarte mult și acum am să dau cuvântul doamnei Tania Fayon, care este uh, copreședinta delegației pentru Serbia. Mulțumesc foarte mult, Tonino. Mulțumesc și bună seara tuturor! Voi vorbi în slovenă astăzi, pentru că o pot face, avem interpreți aici cu noi. De 11 ani sunt la Parlament și este pentru prima oară când văd o astfel de întrunire cu toți președinții din toate parlamentele din regiune. Este o adevărată realizare și vreau să-l felicit pe președintele Sassoli pentru aceasta. Cred că anul 2020 poate fi un an simbolic, un an de cotitură. Putem transforma extinderea din nou într-o poveste de succes și cred că putem lucra împreună pentru a avea încredere reciprocă, pentru a avea încredere între politicieni. Și Oamenii politici din Balcanii Occidentali și-au ținut promisiunile. De aceea, anul 2020 ar putea fi un an de cotitură, cum spuneam, dacă mergem în direcția cea bună. Decizia legată de Albania și Macedonia de Nord a fost o mare greșeală și, și pentru Kosovo. Kosovo a fost prima țară care a implementat toate standardele pentru liberalizarea vizelor și cu toate acestea sunt în continuare în așteptare. Deci, iată, două greșeli politice mari și Uniunea Europeană a pierdut foarte multă credibilitate din această cauză. Deci, iată, a sosit momentul să reparăm greșelile înaintea alegerilor din Macedonia de Nord, pentru că după aceea vor urma la sfârșitul aprilie și alegerile din Serbia. Și în calitate de șef pentru delegația cu Serbia, sper cu sinceritate ca toată lumea să înțeleagă și să simtă că s-au întrunit uh, condițiile pentru niște alegeri libere și democratice și nu vreau să văd uh, manifestații pe stradă, nu vreau să văd că opoziția nu participă în aceste alegeri și nu doresc să văd parlamente non-funcționale cu opoziția ieșind pe străzi și așa mai departe. Sper ca summitul de la Zagreb să fie un moment în care Uniunea Europeană va transmite mesaje pozitive către Balcanii Occidentali pentru a privi spre viitor. Un reprezentant croat spunea astăzi că atunci când Croația uh, negocia, uh, munca de atunci a meritat. Și e adevărat acest lucru, sau era adevărat, însă în lunile anterioare am văzut că acest lucru nu e întotdeauna adevărat, uh, procesul de negociere nu funcționează întotdeauna, uh, și cred că e nevoie de o gură de aer proaspăt, de o nouă dinamică. Sper că prin cooperarea noastră, printr-un dialog sincer și deschis, să fim în stare să ne asigurăm că vom fi un pic mai răbdători și asta să ne aducă la mai multă încredere reciprocă și la o reînnoire a procesului. Tinerii sunt extrem de importanți pentru că în întreaga regiune tinerii își părăsesc țările și de aceea cred că este esențial să le oferim din nou o perspectivă de viitor și de integrare în UE. Noi, Europa, trebuie să fim un partener credibil și în felul acesta oamenii vor avea o perspectivă de viitor mai bună. Și aceasta este o responsabilitate partajată. Bineînțeles, suntem cu toții în Europa și vom fi, vom rămâne în Europa cu toții, avem nevoie de o adevărată cooperare. Bineînțeles că sunt și critici, însă n-ar trebui să uh, le analizăm în mod negativ. E vorba de o critică constructivă. Mulțumesc! Mulțumesc că uh, au luat cuvântul și raportorii și șefii de delegații și acum uh, problema este uh, timpul pentru că în următoarele 10 minute vom rămâne fără interpreți. Așa că am hotărât să acord ceva timp și celorlalți membri ai Parlamentului, poate vreo două intervenții, dar v-aș ruga să vă limitez, limitați la doar două minute. Doamna Zovco, mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc engleză ca să fiu înțeleasă mai bine, pentru că nu toată lumea înțelege croată. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați organizat această întâlnire de astăzi, foarte utilă, și aș vrea să mulțumesc și președintelui Parlamentului din Macedonia de Nord, pentru că a spus că soluția aceasta pentru Albania și Macedonia de Nord a fost uh, ca o lumină într-un moment uh, delicat și să știți că toate aceste lucruri contează pentru noi. Eu am fost uh, raportor din partea Partidului Popular European, am negociat rezoluția pentru Macedonia de Nord și Albania și am avut susținerea a peste 500 de colegi aici la Parlamentul European. Sper că în timpul președinției croate Croația să aibă rolul și puterea să deschidă aceste negocieri și sunt cu adevărat îngrijorată de acest aspect. În Balcanii Occidentali situația este foarte delicată și am să mă refer aici la Bosnia-Herzegovina. Acolo s-a auzit mesajul nostru de la Parlamentul European, însă deciziile nu sunt implementate. În cazul Macedoniei de Nord o faceți sau faceți ceva, în cazul Serbiei și a Muntenegrului și de asemenea pentru Kosovo, la fel. Însă ce se întâmplă cu Bosnia-Herzegovina? Am avut deja patru rezoluții la Parlamentul European care se referă la Bosnia-Herzegovina am negociat uh, uh, Brexitul și mâine vom avea chiar votul pe Brexit. Avem acordul din Vinerea Mare și ne-am ocupat de situația tuturor cetățenilor care trăiesc în Irlanda de Nord. Și uh, ce se întâmplă cu cei care trăiesc în uh, Bosnia-Herzegovina și care sunt de origine croată? Vreau să întreb pe domnul Zvisic și pe domnul Covici când veți implementa rezoluțiile Parlamentului European, în special în ceea ce privește uh, implementarea deciziei luate de Curtea Constituțională. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul următorului coleg uh, din partea Parlamentului European. Voi vorbi și eu în slovenă. Nu știu dacă avem interpretare, se pare că da. Vreau și eu să spun că vin dintr-o țară care susține procesul de extindere către Balcanii Occidentali, uh, către sud-estul european. Și aș mai face un comentariu. Mă interesează dezbaterea de astăzi pentru că sunt președintele intergrupului uh, de prietenie cu Bosnia-Herzegovina și ne așteptăm să implementați rezoluțiile Parlamentului European, însă nu numai atâta. Ne așteptăm să implementați și sentințele instanței, nu doar a instanței naționale, ci și a instanțelor europene, a curții europene, pentru că Balcanii sunt o regiune importantă și aceasta reprezintă o adevărată provocare pentru întreaga UE. deseori nu înțelegem sau poate nu vrem să înțelegem care sunt provocările, însă cred că avem și câteva avantaje. Uniunea Europeană trebuie să aibă niște politici foarte clare și centrate, centrate pe anumite state. State care se află uh, în situație de pregătire în grad diferit și trebuie să ne adaptăm, să ne ajustăm la această situație diferită și să ținem cont de ea în cererile noastre. Trebuie să fim deschiși în legătură cu măsurile care se implementează, pentru că unele măsuri se implementează din pricina noastră, de exemplu migrația. În cazul migrației e mai mult vorba de avantajele uh, pe care le aduce gestionarea comună la nivelul european uh, pentru regiune și așa mai departe. Dumneavoastră reprezentați aici foarte multe state și la un anumit moment vă dorim cu toții aici în Uniunea Europeană. Deci va trebui să elaborăm niște mecanisme care să vă permită să atingeți aceste obiective strategice. Mulțumesc și acum domnul Gheorghe. Falca. Bun și eu bine, bine ați venit uh, delegațiilor din uh, Balcanii de Vest. Pentru mine, Uniunea Europeană nu va fi întreagă până când un european este în afara Uniunii Europene. De aceea voi susține întotdeauna procesul de aderare, atât pentru Balcani, cât și pentru Republica Moldova și alte țări. În 16 decembrie 1989, în Revoluția de la Timișoara, contactul nostru a fost cu consulatul iugoslav. Așa ne-a menținut noi libertatea. De aceea eu, ca român, ca om care am fost în Revoluție, voi da orice, inclusiv curajul de a produce dumneavoastră reforme, reforme pentru cetățenii dumneavoastră. Și poate atunci și Macron o să aibă curajul să respecte regulile, poate până atunci și alți politicieni europeni vor considera exact efortul pe care îl faceți dumneavoastră, un efort binevenit ca această Uniune Europeană să fie și mai mare și mai puternică. Mult succes! Thank you, Mr. Falcă. Uh... Mulțumesc, domnule Falcă. A venit uh, rândul domnului Bogovici. Uh, Lep pozdrav, spoștovani predsedniki. Mulțumesc, Tonino, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să urez bun venit uh, președinților uh, parlamentelor. Ne bucurăm să vă vedem la Parlamentul European, cel mai mare prieten al statelor din uh, Balcanii de Vest. Cred că această reuniune este un semnal de cooperare în această regiune. Uniunea Europeană se așteaptă la o bună cooperare. Cred că putem să găsim soluții împreună pentru a găsi soluții la elemente cheie. Cum vom asigura o extindere ordonată a Uniunii Europene și cum vom promova valorile europene în țările, dumnea- în țările dumneavoastră? Cred că suntem pe calea cea bună, dar va dura ceva. Trebuie întâi creată um, sau stabilită cooperarea regională. Însă Uniunea Europeană trebuie să ofere mai mult sprijin țărilor dumneavoastră în implementarea reformelor necesare, mai ales în domenii precum infrastructura, economia și agricultura. Cred că avem nevoie de soluții practice și cred că pe această bază cetățenii dumneavoastră se vor regăsi în mod mai puternic în identitatea lor europeană. Cred că acest proces de reformă va permite statelor dumneavoastră acces și la alte instrumente, nu numai la uh, cel de asistență pentru preaderare. Și cred că astfel veți reuși să vă atingeți mult mai rapid obiectivele. Și cred că Asta ar, uh, s-ar ocupa și de cei uh, mulți tineri care doresc să părăsească țările dumneavoastră. Mulțumesc și încheiem cu colegul Herman Terci. E, eh, muchas gracias. Ai todavía traducción? Mulțumesc. Nu știu dacă mai este interpretare. Dacă da, voi vorbi în spaniolă. Bună ziua tuturor! Aș vrea să vă dau și un pic de curaj, ah, pentru că mm, în octombrie decepția a fost foarte mare, a fost o adevărată lovitură și cred că la momentul acesta uh, cred că nu ne interesează să revenim la acest punct, pentru că E o problemă uh, întotdeauna în regiune. Eu am cunoscut Balcanii la sfârșitul anilor 80, în anii 90, într-o perioadă mult mai dificilă și pot să vă spun că mă bucur și salut faptul că sunteți cu toții aici acum cu uh, același proiect într-un spirit constructiv uh, și cred că știm cu toții că nu ne putem permite să avem o gaură neagră pe harta Europei în Balcani, pentru că asta ar fi de-a dreptul letal pentru Europa, pentru că ce ar intra și ce ar ieși de acolo ne-ar afecta pe noi toți și nu putem să ne uităm în altă direcție. Timpul trece, într-adevăr, nu putem să-l lăsăm să treacă prea mult și e adevărat că există alte forțe care doresc să nu se realizeze acest obiectiv și să rămână acel, acea gaură neagră. Și acum ne așteaptă o perioadă electorală în multe țări, așa că ar trebui să profităm de ocazie și să stimulăm din nou această iluzie, iluzia pentru un proiect democratic care să ducă la progres, la o adevărată purificare și să uh, fie însoțit acest proces de ajutorul nostru și să ducă la consecințele așteptate. Deci să ambele părți să-și respecte angajamentele și să avem și acea fărâmă de iluzie necesară pentru a încheia, pentru a finaliza acest proces în Balcanii Occidentali. Și mi-aș dori ca acest an să se întâmple, așa cum spunea și doamna Fayon, sunt absolut de acord cu ce a spus ea și e nevoie de un pic de iluzie. Mulțumesc! Dear colleagues, first of all this. Mulțumesc, dragi colegi! În primul rând, stimați președinți, în numele președintelui Comisiei pentru Afaceri Externe, în numele domnului uh, McAllister, care își cere scuze pentru absența sa de astăzi, și în numele grupului de lucru pentru Balcanii de Vest, dați-mi voie să vă spun că această reuniune a fost una foarte importantă pentru Parlamentul European. Vă mulțumim pentru implicarea și participarea noastră activă. Cred că avem cu toții un obiectiv comun și anume să găsim o cale de a face progrese în ceea ce privește extinderea. O observație pe scurt la final. În trei zile, Uniunea Europeană va avea un stat membru mai puțin pentru prima dată în istoria sa. Însă, indiferent de cât de greu a fost, este și va fi Brexitul, mi se pare că e mai ușor să părăsești Uniunea Europeană în ziua de astăzi decât să intri în ea. Politica de extindere trebuie repusă pe șine. Cred că am. Sper că am încercat să. că am reușit să contribuim la asta cu dezbaterea de astăzi. Ne bucurăm să vă vedem în Parlamentul European. Înainte de a încheia, aș dori să vă spun că nu este timp de pierdut înainte de summitul de la Zagreb. Trebuie să ne consolidăm uh, angajamentul comun pentru a obține unitate în Uniunea Europeană în ceea ce privește extinderea. Putem avea perspective de viitor împreună numai dacă ne sprijinim reciproc și ne bazăm relațiile pe statul de drept și tragere la răspundere reciprocă. Încă o dată, stimați președinți, vă mulțumesc pentru participare. Vă rog să vă întoarceți în țara dumneavoastră cu senzația uh, că sunteți sprijiniți și nu de un grup din Parlamentul European, ci de toate grupurile din Parlamentul European, de conducere,